Okay, colleagues. Good afternoon. Welcome. Welcome to us. Bună ziua, dragi colegi. Bună ziua invitaților. Bună ziua tuturor. <clears throat> Deschidem această întâlnire de astăzi. Ordinea de zi nu are modificări. Avem un regim lingvistic de 16 limbi astăzi. doar în limba elenă, interpretare pasivă. Ședința, ca de obicei, e transmisă pe internet și fără documente pe hârtie. Dacă nu sunt observații, aș trece imediat la uh, audierea specială din această <clears throat> seară. Eh, doamna Catrin eh, Delfin Bato, raportor din partea de informare a adunării generale la fel, doamna Catherine Jadin, care conduce Comisia Specială Dieselgate și membra în Casa Reprezentanților din Belgia, domnul Ivan Stewart din partea Regatului Unit și domnul Herbert Behrens, care face parte din Bundestagul German. Așadar, bun venit tuturor! Ne bucurăm să vă avem aici. E drept că nu e un motiv de bucurie cel pentru care ne aflăm aici. Există, iată, acest scandal grav în Europa care afectează nu doar industria, dar și consumatorii și nivelul politic în același timp. Mi se pare că sau aș dori să subliniez că e bine că avem astăzi această întâlnire unde sunt reprezentate patru comisii naționale, fiecare tratând acest subiect, reprezentată prin uh, diversi experți și cred că putem învăța unii de la alții pe baza <clears throat> rezultatelor activităților comitetelor dumneavoastră. Așadar, avem aceste comitete din Regatul Unit, Franța și Belgia care și-au încheiat rapoartele și le-au publicat. Cel din Germania și va încheia activitatea în martie. A fost creată abia în iulie. Cam uh, la fel lucrează și comisia noastră aici în Parlament, deci cred că putem începe discuția noastră. Și aș da în primul rând cuvântul uh, colegilor din Parlamentele Naționale pentru 10 minute, partea introductivă, apoi reprezentanții grupurilor politice Păi putem reacționa și apoi, dacă e necesar, putem avea o a doua ban- uh, rundă de discuții și pe conceptul Catch the Eye vedem cine ce mai dorește să adauge. Doamna Batou, vă rog. Merci, madame la... Mulțumesc, doamna președinte, doamnelor și domnilor deputați. Mai întâi aș dori să vă mulțumesc dumneavoastră și membrilor uh, celorlalte comisii pentru această audiere, pentru că este un schimb de vederi important. Este momentul ca democrația să pună din nou ordine, transparență și control în normele automobilistice. Afacerea Volkswagen este una din cele mai mari scamatorii din uh, industrie, din istoria industriei. Este uh, responsabilitatea firmei respective, dar și cea a agențiilor de reglementare care au acoperit aceste probleme. Și tocmai de aceea Parlamentul la nivel național ca și la nivel european are un rol determinant astfel încât democrația să preia frâiele. Parlamentul pe care îl reprezint astăzi este fericit să-și aducă contribuția la munca dumneavoastră și sper că se va ajunge la o reformă fundamentală și indispensabilă și foarte așteptată. Conferința președinților Asamblării Naționale pe 6 octombrie 2013 a hotărât să facă o misiune de informare a care raportor am fost. Concluziile noastre au ajuns la, într-un la un raport de foarte multe sute de pagini, care a fost adoptat în unanimitate pe 12 octombrie anul trecut. Am uh, plasat uh, investigațiile pe doi piloni, ecologic și industrial, pentru că e esențial să uh, Uh, ne ocupăm de sănătatea publică și uh, poluarea este a treia cauză de ce sunt francez, în Franța. Mă scuzați. Trebuie să avem un înainte și un după Dieselgate. Este ocazia să accelerăm toate schimbările și să facem alegerea către un autoturist de viitor. Aceasta este provocarea lansată de Franța industriei. Am avut 42 de audieri în plen, uh, precum și 86 de alte audieri pe care le-am condus eu ca raportor. Am, fost, uh, am făcut vizite în uh, uzine, în laboratoarele de cercetare și în organismele de omologare. Am venit de două ore aici, uh, la Bruxelles, ne-am întâlnit cu reprezentanții uh, consumatorilor, ai lobbyiștilor și ai ONG-urilor. Ca și dumneavoastră, ne-am lovit de câteva dificultăți în anchetă, tocmai pentru a avea o audiere a grupului Volkswagen sau pentru a găsi uh, informații detaliate. Rolul misiunii noastre nu era să ne amestecăm în procedurile judiciare care sunt în derulare și nici nu putem face asta având în vedere separarea puterilor în stat. Și nu vrem nici să facem noi teste, pentru că asta ține de competența uh, executivului. Vreau să spun în uh, fața dumneavoastră, în mod solemn, că lucrurile nu pot continua în Europa așa cum uh, era înainte de afacerea Volkswagen. Sunt sute de cetățeni care trebuie să fie protejați. E vorba de viitorul uh, industriei care este strategică pentru continentul nostru și de credibilitatea Europei în lume. frauda a fost descoperită în Statele Unite și nu în Europa. Și asta a arătat eșecul agențiilor de reglementare și e timpul să ieșim din ipocrizia generalizată. Bineînțeles, uh, constructorul a folosit niște softuri uh, trucate, dar vorbim și de complicitatea europeană, pentru că toată lumea știa că testele sunt uh, trucate. Rapoartele au fost publicate începând din 2005 și comisarul Potocnic în 2011 a tras un semnal de alarmă asupra existenței acestor softuri. Pentru că nu e vorba doar de diferențele între teste și uh, emisiile în timp real, ci și de problemele făcute de soft în sine. Și totuși uh, Europa a stat cu mâinile în sân. În ceea ce privește reforma care a fost inițiată pentru schimbarea procedurilor, acestea încă nu au fost uh, terminate și uh, probabil ar fi fost uh, și amânate și mai mult dacă nu apărea acest scandal. Regulile jocului sunt opace, sunt definite în comitologie și nu se ține cont de factorul de conformitate. Noile decizii uh, care pun aceleași probleme uh, se anunță în al treilea pachet pentru uh, um, al treilea pachet pentru automobile și de aceea uh, Comisia ENVI a decis să amâne aplicarea măsurii privind dioxidul de carbon până în 2016, 2018. abia după scandal Testele specifice au fost uh, puse în aplicare, ceea ce a dus la noi dezvăluiri. Și anume că mai sunt și alte, alți constructori, uh, și anume Renault, și o să vă răspund și la întrebări legate de constructorii francezi, dacă doriți. Vă reamintesc că victimele uh, scandalului Volkswagen Uh, nu sunt tratați în mod egal, ceea ce este șocant, având în vedere uh, ce se întâmplă în Statele Unite. Afacerea Volkswagen are de două ori mai multe victime în Franța decât în Statele Unite, dar șoferii francezi nu au dreptul la aceleași compensații. Uh, autoturismele echipate cu aceste softuri sunt în continuare pe drumuri, deși nu sunt conforme cu norma Euro 5 și totuși pot fi în continuare vândute pe piața mașinilor de ocazie. Și vreau să denunț presiunile avocaților Volkswagen asupra Comisiei Tehnice care a fost înființată în Franța pentru a face teste, care a amenințat cu represalii judiciare. pentru Parlamentul uh, uh, francez nu există nicio îndoială că acest soft este interzis complet de directivele europene pentru că vehiculele respective emit de 10 ori mai multe emisii decât uh, cele acceptate. În ceea ce privește recursul altor constructori la aceste dispozitive, trebuie să vă reamintesc că niciodată regulamentele europene n-au indicat că uh, uh, aceste că aceste uh, controluri ale emisiei uh, trebuie să funcționeze doar în anumite circunstanțe. Din potrivă, se spune că ele trebuie să funcționeze în toate circunstanțele. Raportul nostru uh, vine cu 120 de propuneri și o să insist asupra celor care sunt care țin de nivelul european. Există și cele referitoare la pragul uh, limitelor de emisii, interdicția explicită a tehnicilor de optimizare, interdicția dispozi dispozitivelor de invalidare deși uh, Parlamentul francez nu e de acord cu propunerea guvernului uh, francez și al uh, celui german, trebuie să interzicem cu totul aceste dispozitive. Uh, Solicităm de asemenea deschiderea unei anchete imediate în ceea ce privește Emulator Box, care, este, care se poate cumpăra cu până în 20 de euro și care poate practic să scoată, să facă inutilizabil sistemul de uh, NOXE. Uh, și vreau să insist asupra unei reforme fundamentale care ține de trei piloni. În primul rând este nevoie de o normă europeană Euro 7 care să integreze toți parametrii de poluare și care să respecte neutralitatea tehnologică și anume să existe aceeași normă pentru autoturismele pe benzină și cele diesel, și să ne gândim la miza climatică și la poluarea uh, locală cu noxe și particule. Trebuie să nu mai trimitem uh, uh, constructorii cu diverse tipuri de elemente pe care trebuie să le ia în calcul, cu calendare care sunt uh, diferite, pentru că nu există o coerență care să integreze toți acești parametri și este deci nevoie de o nouă normă Euro 7. În al doilea rând, uh, pledăm pentru regula 50. Mizele industriale nu pot fi date la o parte. Fiecare normă în Franța costă 1,5 miliarde de euro. Pentru Renault, spre exemplu, este echivalentul profitului net anual. Uh, vedem că problema pentru ei nu este nivelul de exigență al normei, ci caracterul previzibil și anunțat dinainte, pentru că asta permite adaptările industriale necesare pentru a ajunge la cea mai bună soluție tehnologică posibilă cu cea mai bună competitivitate economică posibilă. Al treilea pilon este crearea unei agenții europene. După un an de muncă și de anchetă, am ajuns la concluzia că pârghia principală pentru a schimba sistemul nu este neapărat reforma omologării. Esențial este să avem un control a posteriori al autoturismelor în circulație. După noi, propunerea de regulament a Comisiei Europene nu reglementează problema principală, și anume exercitarea efectivă a prerogativelor de control la scară europeană, și de articulare între prerogativele europene și cele ale statelor membre. Și tocmai de aceea dorim crearea unei agenții europene care să se ocupe de supravegherea pieței și de impunerea de sancțiuni, precum și de certificări tehnice desemnate de statele membre. Mulțumesc! Mulțumesc! Da, la fix v-ați oprit. și dau acum cuvântul doamnei Jadon. Mulțumesc, doamnă președinte. O să încerc să fiu la fel de concisă precum colega mea. Vreau să vă, vreau să-i mulțumesc mai întâi doamnei Van Brandt pentru invitație, precum și uh, Parlamentului European și pentru atenția pe care o dați muncii parlamentelor naționale și camerelor, de, camerelor reprezentanților din uh, Belgia pe care o reprezint astăzi. Astăzi ne-am întâlnit cu reprezentanții Franței, Germaniei, Regatului Unit și Belgiei și asta arată caracterul masiv al acestei fraude și nevoia ca parlamentele naționale să ancheteze și să emită recomandări. Asta demonstrează de asemenea importanța rolului pe care instituțiile europene trebuie să-l joace în acest dosar. Și o să revin asupra acestui lucru ulterior. Atunci când a izbucnit Dieselgate, a devenit evident foarte rapid că este important să ne asigurăm că belgienii care sunt confruntați cu manipularea motorului pot să fie informați corect și au de asemenea și instrumentele necesare pentru protecția lor în calitate de consumatori. Și de aceea s-a înființat uh, o comisie specială la sfârșitul uh, lunii octombrie 2015 pe o durată de patru luni Comisie care a fost însărcinată cu urmărirea acestui uh, dosar și cu audierea diverselor persoane, precum și cu emiterea de recomandări. Pe 11 martie 2016, Comisia a venit cu raportul său cu 59 de recomandări și l-a prezentat pentru aprobare Camerei Reprezentanților. Uh, munca pe perioada respectivă uh, s-a derulat sub forma unor întâlniri, din care 11 au fost publice și două cu ușile închise. Am, uh, ne-am ocupat de protecția consumatorului, sănătatea publică și mediul. De asemenea, ne ocupăm și de recomandări pentru nivelul european și pentru viitorul sectorului automobilistic și al mobilității. Am audiat, deci, aproximativ 40 de persoane pentru a încerca să facem lumina asupra fraudei, dar și pentru a avea recomandări necesare și pertinente. Pentru statul federal, deși s-au în nenumărate aspecte, Există foarte multe cazuri în ceea ce privește controlul, supervizarea, procedurile de omologare și așa mai departe și de aceea regiunile sunt cele care trebuie să pună în practică noile teste propuse de Comisia Europeană și validate de Parlamentul European. Comisia Specială, de asemenea, a avut o serie de recomandări pentru îmbunătățirea situației la nivel european. Interlocutorii, interlocutorii au venit din toate domeniile am uh, vorbit cu domnul Sven Cunat, care a fost reprezentant al Volkswagen AG și directorul de vânzări pentru Europa, uh, precum și domnul Patrick Danau, director general la Audi Bruxelles. De asemenea, am audiat uh, experți din societatea civilă, din sectorul asociativ și din lumea academică. Am uh, colaborat strâns cu Germania și uh, l-am audiat pe domnul Frank Albrecht, care este uh, minister, de la Ministerul pentru Infrastructură Digitală și pe domnul Mark Wummel, Leiter de la Abteilung Fahrzeugtechnik, KBA. Am mai discutat de asemenea cu Ministrul Economiei și Consumatorilor, Ministrul Sănătății Publice, al Energiei, al Mediului și al Dezvoltării Durabile, precum și Ministrul Mobilității. Și pe baza tuturor acestor audiere am venit cu o serie de recomandări care au fost formulate de diversele grupuri politice care au luat parte în această comisie. Ultimele au fost uh, adoptate aproape în unanimitate și ele fac prezența, uh, fac obiectul prezenței mele aici. Am vrea ca obiectul muncii noastre să fie cât mai aproape de preocupările victimelor a acestui scandal, anume consumatorii. Și tocmai de aceea, uh, în centrul uh, cerințelor noastre apare mai întâi dorința de a asigura și de a consolida protecția consumatorilor. Numai puțin de 16 recomandări sunt dedicate acestei protecții. De asemenea, trebuie să reamintim Volkswagen că consumatorul nu este răspunzător de acest scandal și că este responsabilitatea Volkswagen să faciliteze returnarea vehiculului dinspre cetățean și înlocuirea acestuia dacă este necesar. De asemenea, trebuie să existe o informație corectă transmisă către consumator. Recomandările din domeniul protecției consumatorului sunt adresate și guvernului, pe de altă parte, pentru că vorbim despre îmbunătățirea procedurilor de uh, proces comun, spre exemplu, și alte măsuri care țin, spre exemplu, de un cod de bună conduită și, cu, și măsuri constrângătoare. De asemenea, alte tematici uh, care sunt acoperite de recomandări sunt sănătatea publică și mediul și pentru asta guvernului s-a cerut să urmărească lupta împotriva emisiilor nocive și să analizeze mai profund consecințele acestor asupra sănătății și mediului. Recomandările noastre, din acest punct de vedere, au ținut cont de reformele întreprinse de guvern și mă gândesc aici la tax shift, a cărei dorință era tocmai să favorizeze comportamentele responsabile printr-o taxare mai dură a vehiculelor diesel. Și în acest caz, um, guvernul federal și-a indicat recent dorința de a propune persoanelor susceptibile de a beneficia de o mașină de firmă să, ale, să aleagă între, fie între un vehicul, fie în, în o compensație financiară. Totuși, aceste recomandări nu vor avea impact decât dacă sunt uh, aplicate la nivel european și tocmai de aceea am venit cu o serie de propuneri care să fie transmise către UE. Aici ne referim în special la dorința de a intensifica publicarea și afișarea emisiilor NOx, adoptarea unei norme europene constrângătoare pentru constructori, și anume aceștia să fie obligați să informeze consumatorul în ceea ce privește condițiile reale. De asemenea, trebuie să se ia în calcul compensațiile, despăgubirile și soluțiile posibile. În paralel, dacă uh, un constructor uh, încalcă drepturile unui consumator european, uh, sau acordă despăgubiri pentru încălcarea acestor drepturi, aceste despăgubiri ar trebui să poată fi extinse și către alți consumatori din uh, Uniune. Uh, încadrarea la nivel european trebuie să se traducă și prin, prin teste mai dure, în special în ceea ce privește particulele fine. Uh, Uh, controle aleatorii pe parcursul ciclului de viață al vehiculelor este, ar trebui să fie luate în calcul, pentru că este nevoie de o mai bună armonizare a acestor cicluri de teste. Spațiul uh, Schengen, care favorizează mobilitatea, trebuie să îmbunătățească îmbunătățească trasabilitatea în cazul revânzării la nivel transfrontalier și de aceea trebuie să se favorizeze revizuirea majoră a acestui sistem de către Comisia Europeană. Testele trebuie să fie fiabile și să respecte normele de mediu. Pentru a pune în aplicare aceste recomandări la nivel european, este esențial să consolidăm puterea democratică a Parlamentului, îmbunătățind controlul său pe parcursul acestor lucrări. De asemenea, trebuie ca instanțele europene să ia în calcul sancțiuni pentru fabricanții de mașini care nu vor respecta viitoarele norme de emisii. Doamnelor și domnilor deputați, vă dați seama că comisia noastră a făcut o muncă de fond, o muncă inclusivă care nu se limitează la Belgia, ci se gândește la întregul problematicii. Incluzând acest uh, palier european, uh, Comisia Specială a dorit tocmai să se gândească la viitorul automobilului și la viitorul mobilității. Voi încheia reamintindu-vă că că aici nu pare, nu ne punem problema să fim împotriva automobililor, ci să fim pentru un alt tip de automobile, o, o mașină mai curată, mai puțin energofagă, care să rămână în continuare un instrument de libertate și uh, autonomie. Un automobil care să se înscrie într-o ofertă de mobilitate diversă, dar neierarhizată, o mobilitate care să poată răspunde la așteptările și libertățile de alegere ale tuturor. În momentul de față ține de actorii publici și privați să vegheze la construirea acestei mobilități a viitorului, păstrând lecțiile din Dieselgate și cel puțin astea sunt concluziile pe care doream să vi le împărtășesc și vă mulțumesc pentru atenție. Merci beaucoup, Mrs. Jardin, and I pass the... Mulțumesc și dau cuvântul domnului Stewart. Thank you. Uh, very... Mulțumesc. Mulțumesc pentru această invitație de a mă afla astăzi aici și de a discuta concluziile investigației noastre. După scandalul emisiilor Volkswagen, noi am uh, lansat două cercetări paralele, una despre concrete despre Volkswagen și cealaltă despre sistemul acesta de aprobare a vehiculelor. Am uh, strâns o serie de răspunsuri de la mai multe companii și de la Volkswagen și de la reprezentanții industriei, experți și așa mai departe, de la miniștri ai diferitelor guverne și am produs un raport comun în iulie prin, în care am făcut și recomandări pentru guvernul britanic și guvernul a răspuns în septembrie. Și noi am constatat că majoritatea dovezilor Volkswagen nu erau credibile și nu făceau decât să încerce să-și limiteze daunele. Inițial și-au cerut scuze, după care au spus că n-au greșit cu nimic. Noi credem că compania nu a respectat uh, limitele de emisii, au subminat încrederea consumatorilor în aceste standarde și și-a pus la îndoială nu doar propria, uh, propriul renume, ci cel al întregului sector. <clears throat> um, clienții din Statele Unite au fost despăgubiți, dar și din Europa nu, ceea ce nu ni se pare deloc corect. Am luat notă de acest comportament și credem că consumatorii trebuie să aibă posibilitatea unor căi de atac. Nu suntem de acord cu politica Volkswagen și cerem autorităților de reglementare ca Volkswagen să nu scape ne-a întristat ambivalența autorităților din Regatul Unit al, uh, față de această situație. Deși au condamnat acțiunile, Volkswagen nu au luat măsuri. Acest departament de transport a fost mult prea lent în acțiunile sale și am fost uh, dezamăgiți că autoritățile reglementare, biroul de antifraudă și alte autorități nu și-au arătat interesul în a studia dacă Volkswagen a încălcat vreo lege și am cerut să se vadă dacă um, certificarea autoturismelor Volkswagen este corespunzătoare. Am cerut ca astfel de um, sisteme să fie mai greu de folosit <clears throat> și s-a discutat uh, îndelung uh, cum uh, să tratăm această situație. Se analizează viitoare strategii și cum să acționăm în astfel de situații. Studiul nostru cu privire la aceste turisme a arătat că mai e de lucru. Trebuie să existe mai multă independență, mai multe verificări pentru uh, mai multă încredere Mulți dintre producători au, au s-au declarat de acord, însă am constatat și multe alte probleme. Sunt mult prea multe lucruri care se suprapun în aceste activități. E nevoie de o separare a funcțiilor, trebuie eliminate posibilitățile unor conflicte de interese și mai important, această industrie are nevoie de o autoritate de reglementare, iar agenția de certificare trebuie să verifice companiile și să facă din asta o prioritate, mai ales date fiind aceste revelații recente că producătorii au exploatat lipsuri din regulament și asta în mod substanțial. Salutăm angajamentul uh, guvernului de a face supravegheri în uh, unități de service iar Agenția de Certificare a Vehicolelor trebuie să ușureze activitatea celor care doresc să investigheze astfel de situații. De asemenea, se introduc noi sisteme de testare pentru ca testările să fie mai aproape de um, condusul în realitate. Sperăm că emisiile în realitate vor scădea drept urmare. Suntem uh, dezamăgiți că acest birou de transport nu a insistat pe diminuarea emisiilor. Noi le-am tot cerut să diminueze aceste niveluri la nivelul anterior, în cel mai scurt timp cu putință. Salutăm eforturile Biroului de Transport pentru a generaliza procedurile de testare la nivel global. Știm că aici pot apărea reduceri de preț, până la urmă, reduceri de cost pentru producătorii finali, pentru consumatorii finali și știm că se evaluează viabilitatea unui element um, real. Iar trecerea la WLTP va avea o serie de consecințe care trebuie tratate cu atenție dacă nu e să ducă la confuzii. În special, uh, Departamentul de Transport trebuie să studieze impactul pe care îl avea WLTP asupra emisiilor și, de asemenea, diversele interdicții suplimentare. Trebuie ca șoferii să, are, să aibă scuze, informațiile corespunzătoare în acest sens și să nu fie penalizați. Guvernul a răspuns recomandărilor noastre în septembrie. Au acceptat în totalitate trei dintre ele, nouă dintre ele parțial și cinci au fost respinse total. Noi credem că în ceea ce privește compensațiile pentru consumatori e încurajator că departamentul a lucrat cu autorități, cu grupurile de consumatori și a oferit asistența celor care cer despăgubiri directe din partea Volkswagen. Însă suntem îngrijorați de faptul că guvernul nu acceptă pași suplimentari pe care autoritățile le-ar putea lua împotriva Volkswagen. <clears throat> Departamentul de Transport a luat câteva măsuri pentru a îmbunătăți transparența sistemului de certificare conform uh, recomandărilor noastre, însă acțiunile guvernului nu se ridică la nivelul uh, propunerilor noastre și asta în mai multe puncte. Relația sau angajamentul guvernului cu comisia nu a fost suficient de profundă. Răspunsul guvernului nu s-a referit la conflictul de interese cu privestează și certifică vehiculele alte măsuri pentru îmbrătățirea unui sistem independent sunt bune venite. Nu, se, nu e clar cât de departe se va merge. Guvernul, uh, mai mult decât atât, nu a ținut cont de recomandările noastre legate de uh, emisiile de azot. Am recomandat să se întărească interdicția unor astfel de uh, defeat devices, sunt dispozitive de invalidare, dar nici aici guvernul nu a ținut cont de propunerile noastre. Și în cele din urmă, răspunsul guvernului nu s-a referit concret la concluziile noastre de îmbunătățire a transparenței în elaborarea acestor politici și n-aș exercita o influență asupra, politice, asupra industriei auto. Nu am menționat nici implicarea altor actori interesați, precum uh, comunitatea științifică. În general, atât răspunsul Volkswagen cât și cel al guvernului au căzut sub uh, așteptările noastre. E un subiect critic în ceea ce privește încrederea consumatorului și sănătatea publică și deși noi am tras aceste am încheiat acest studiu, îl putem redeschide în cazul în care apar concluzii noi sau elemente noi. Mulțumesc domnului Stewart și dau cuvântul domnului Berens. Mulțumesc pentru această posibilitate de a vă prezenta pe scurt activitatea comisiei noastre. Am citit uh, aceste rapoarte cu mare interes și am tras concluzii și pentru activitatea noastră. Așa cum și spunea doamna președinte, încă nu am încheiat procedura în Germania, abia în iulie am început, de fapt, activitatea reală și vom încheia abia în martie. Și abia atunci vom putea veni cu raportul care va fi prezentat în iunie 2017 în ultima ședință a legislaturii actuale. Pare rău că ne întâlnim abia acum. S-ar fi putut să învățăm deja unii de la alții dacă ne-am fi văzut uh, mai din timp. Da, în fine, a fost mult de lucru și de aceea nici măcar noi n-am putut uh, să reușim să ne conectăm cu colegii de la nivel european. În Germania am plecat de la ideea că după scandalul Volkswagen, ne-am pus întrebarea cine ce responsabilități are. Ministrul uh, Transportului, Alexander Dobrindt, a anunțat imediat ce a apărut uh, scandalul că va crea o comisie de experți pe care a și creat-o pentru a se studia ce s-a întâmplat. Și atunci s-a concluzionat că până la sfârșitul lui 2015 se vor face uh, culegeri de probe și măsurători proprii. Și apoi s-a făcut un raport. Rezultatul acestui studiu a fost că ceea ce știau mulți dinainte, de fapt, există diferențe majore între valorile de azot, de dioxid de azot reale și cele indicate și încă un lucru pe care încă îl studiem, au existat devieri și în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon. Noi suntem și partid de opoziție, deci uh, aici colo nu sunt uh, atât de obiectiv cât ar trebui să fie poate un uh, <clears throat> un uh, președinte de comisie. Noi venim, eu vin din partea stângii și de aceea am criticat răspunsul guvernului și al industriei auto. Răspunsurile nu erau corespunzătoare problemei. Colegii au arătat deja că e un scandal major, istoric, nu doar pentru Volkswagen, ci pentru industria auto în general, pentru că și alții au uh, folosit astfel de dispozitive, dispozitive de invalidare care reprezintă o fraudare clară dar și sistemele de testare care permit până la urmă aceste devieri majore. Așadar, după ce acest răspuns nu ne-au mulțumit. Am inițiat o comisie de cercetare în Parlament și această comisie parlamentară lucrează din iulie anul curent. Scandalul a început într-adevăr cu faptul că Volkswagen a recunoscut că a folosit aceste dispozitive de invalidare ilegale și da, au spus ei, am uh, făcut în așa fel încât să nu se înregistreze valorile reale, ci doar cele de pe bancurile de testare. Atunci, cât privește cercetarea, nu am reușit să aprofundăm problema. când citesc în rezumatul Parlamentului de faptul că comisarii spun că emisiile de dioxid de carbon sunt mult mai ridicate, dar nu știau de asta, de, de folosirea de dispozitive de invalidare până la scandalul Volkswagen, atunci mi se pare o mare diferență între ceea ce conștientizăm noi și ceea ce se spune de ani de zile. De, sunt sunt uh, capitole, adică scandalul, scandalul similare, dar la o scară mai mică, au fost cunoscute din 89 încoace cu astfel de dispozitive de invalidare la camioane în Statele Unite și se știa, nu se poate spune că nu se știa. Încercăm așadar să continuăm aceste studii, după cum spuneam, nu am încheiat încă activitatea noastră și încercăm să tragem concluzii proprii până la sfârșitul lunii martie. Un alt punct important pe care nu-l putem accepta este o diferență evidentă cu privire la regulamentul european 715, care se spune că n-ar fi suficient de clar. Unii în comisia noastră spun că textul e clar și limpede, și anume că sunt interzise aceste dispozitive de invalidare, și iar cei care spun că trebuie să existe o protecție pentru autoturisme, și unii spuneau așadar că se protejează motorul uh, folosind astfel de dispozitive în anumite condiții, la anumite temperaturi, se tot trimite la articolul 7 aliniatul 2 din regulament. Mă rog, sunt diferitele părți active în această comisie de cercetare care se luptă aici. Și al treilea punct, care deja ne lasă să ne îndreptăm către concluzii, această situație, în special la introducerea RDE, pe care o salutăm, constatăm că industria auto încearcă să influențeze această decizie impunând anumite valori sau proceduri care să-i permită ca într-un caz sau altul să poată depăși valorile limita. Iar în pachetul al patrulea, alerte, se reglementează factorul de conformitate, unde înțeleg că există niște discuții. Și acum am aflat că există o regulă transfer cu obiectivul de a putea avea proceduri diferențiate pentru a putea respecta acele valori limită. <clears throat> Vedeți că există o serie de puncte controversate pe care le tratăm în activitatea noastră. Însă în ceea ce privește procedura și comisiile noastre au o activitate similară, implicăm societatea civilă, ONG-urile, dar și industria auto. Și de asemenea responsabile de la autorități, de la ministere și așa mai departe. Și un ultim punct. Încerc. Nu, permiteți-mi să reformulez. Cineva spunea că un raport a fost adoptat în unanimitate. Noi ne așteptăm că, date fiind discuțiile existente, în Germania nu va fi posibilă unanimitatea. Vor exista niște cote, niște valori minime și probabil că diferitele grupuri reprezentate în Parlament uh, vor trage concluzii proprii. Pentru noi e important ca regulile europene care există, care sunt bune și ambițioase, pentru că urmăresc în special interesele de sănătate și ale consumatorilor, ca acestea să fie cât mai clare și precise, dar și clare în sensul cetățenilor și să nu permită astfel de portițe de scăpare. Din păcate, acestea există și sunt folosite din plin în momentul de față. Încercarea ministrului nostru de justiție de a veni cu un astfel de caz se pare că vom spune că pentru protejarea cetățenilor să impunem o reglementare pentru despăgubiri, o valoare, o... Deci încercăm să venim cu un... ca nu fiecare persoană afectată să trebuiască să dea Volkswagen în judecată, ci să putem avea un caz centralizat. Mulțumesc! thank you very Mulțumesc foarte mult, domnule Berens. Mulțumesc uh, tuturor uh, colegilor uh, din statele membre. Trecem acum la prima rundă de schimburi de opinii vă dau uh, cuvântul 3 uh, minute, după care voi da din nou cuvântul colegilor uh, din panel pentru a reacționa la remarcile dumneavoastră și a răspunde la întrebări. Raportorul, domnul Căzeche. Mulțumesc. Mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul și mulțumesc tuturor colegilor, doamnelor Bato, Jordan, domnilor Stuart și Berens. Salut acest fapt. Am văzut că ați fost uh, harnici și v-ați încheiat rapoartele. Iată, 120 de recomandări din Franța, 59 din Belgia și încă 8 din Regatul Unit. Înțeleg că în Germania suntem un pic în întârziere, dar și colegul Berens va prezenta raportul la momentul potrivit. Ce aș dori să întreb? Domnule Berenț, astăzi sunteți președinte de comisie sau reprezentant al stângii? Al partidului stângii? Mr. Gizeke, it's not a hearing, so you, we just do an... Nu este o audiere, faceți o intervenție și la sfârșit puteți să vi se răspundă la întrebare. Also, darauf mi-ar plăcea totuși un răspuns, dar trebuie să-mi răspundă el după. De asta aș dori să știu în ce funcție sunteți aici. Mă rog, dacă e un schimb de discuții și nu audiere, punem întrebările altfel. Domnul Batu, am o întrebare. Ca și dumneavoastră, sunt de acord că există uh, obstacole în interogarea experților. Am avut probleme în Franța cu doamna Royal, care în calitate de ministru n-a vrut să vină, apoi a venit, apoi a venit târziu, n-a avut mult timp. Și până la urmă n-am simțit în partea practică că ar dori să ne ajute în activitatea noastră. Răspunsurile la întrebările în scris au fost trimise abia cu o seară înainte, doar în franceză, deci disponibilitatea de a ne susține nu era prea mare. Din ce îmi spuneți în raportul dumneavoastră și din recomandări, înțeleg că în ceea ce privește deficitele la supravegherea pieței, cereți o abordare europeană, o autoritate europeană. Asta mă bucură și noi facem acest lucru atât în comisia noastră cât și la transport, uh, mediu, interne, se discută destul de controversat o astfel de agenție europeană. Există deocamdată doar un forum european, se face un schimb de date și atunci nu mă uit la partea investigativă. Ce părere aveți? Cum ar trebui să arate o astfel de agenție europeană și ce competențe să aibă pe termen lung? aceeași întrebare și pentru colega din Belgia. Cum uh, vedeți acest lucru? Poziția Germaniei o cunosc. Știu că Germania se opune. Aici, în grupul nostru de discuție, mi se pare interesant că nu cerem mai mult mai multă putere europeană, mă interesează poziția Regatului Unit. Ce se va întâmpla după Brexit? Vă veți alătura nouă? Facem un capitol separat în Brexit numai pentru calitatea aerului? Ceea ce am putea face, că am dorit ca și Regatul Unit să fie alături de noi. Poate găsim și alte aspecte similare. Acestea ar fi primele întrebări. Îmi cer scuze că nu am uh, respectat formatul, dar așa știam că punem întrebări investigative, de aceea am formulat astfel. Acum să suntem între colegi. Da, da. Da, vă înțeleg foarte bine, spune doamna președinte. Domnul Feldenbrande. Yes, thank you. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc uh, tuturor uh, colegilor pentru că se află aici. Mă bucur că ați venit aici după ce v-am invitat. Întrebarea mea este cât se poate de directă și sunt curios dacă ați găsit dovezi în legătură cu ceea ce o să vă întreb acum. Până la urmă, am văzut că există o luptă aprigă pe plan intern în uh, comisie între cei care sunt orientați către probleme de mediu și sănătate publică și cei care se axează mai mult pe economie. Și există o compensare până la urmă între cele două domenii. Există o serie de studii care dovedesc că uh, obiectivele de calitate a aerului nu au fost îndeplinite din cauza emisiilor uh, ridicate, în special de la motoarele diesel. În anchetele dumneavoastră, ați găsit cumva dovezi de pildă că ministerele economiei sau alte ministere că au pus pe primul plan economia, milioanele de locuri de muncă din industria automobilului au fost mult prea importante ca să aibă în vedere o aplicație, aplicare strictă a legislației comunitare în ceea ce privește emisiile autovehiculor. Domnul Dans. Mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să mulțumesc și eu Um, membrilor Parlamentelor Naționale venit astăzi, nu este obligatoriu uh, să accepte această uh, invitație și am uh, învățat câte ceva de la dumneavoastră. Sunt o serie de uh, lecții care sunt de învățat în urma celor spuse de cei patru deputați care au venit astăzi aici, că există nevoie unei legislații mai uh, aspre și însă este un lucru care a ieșit foarte clar din partea reprezentanților belgen, german și francez că trebuie să aibă loc o coordonare mai uh, strictă la nivel uh, european. Aveți în vedere o agenție europeană? Vi se pare că aceasta este calea care ar fi constructivă uh, pentru Uniunea Europeană? Uh, și dacă s-ar merge pe această cale, Regatul Unit uh, s-ar implica. De asemenea, mă interesează să știu în legătură cu comentariile care au fost făcute în legătură cu avantajele uh, părăsirii Uniunii Europene și a industriei automobilului. Ați spus că o să vă eliberați de niște constrângeri ale Uniunii Europene. Care sunt acestea, mai ales în ceea ce privește uh, industria automobilului? Ce astfel de constrângeri ați dori să fie eliminate? Cred că este clar că din toate comentariile are și faptul că nu există suficientă transparență în modul în care industria automobilului și uh, organismele guvernamentale, cele de transport, în principiu acționează. Uh, în legătură cu Nissanul, puteți să comentați dacă Regatul Unit uh, vrea să meargă pe această cale a unui plus de transparență după părăsirea Uniunii Europene sau dacă astfel de discuții se poartă în uh, secret. Care este relația între industria automobilului și uh, uh, guvern atunci când un uh, producător cere un uh, uh, tratament special? Și ultima întrebare, care sunt punctele noastre de vedere în legătură cu nivelul de armonizare al reglementărilor care este necesar? Uh, Sigur, facem parte cu toții într-o industrie automobilului interconectată care vinde produse pe piața uh, Uniunii Europene. Oare o țară anume ar uh, câștiga avantaje de competitivitate prin reducerea sau relaxarea acestor uh, standarde de emisii? Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul Niedermayer. Mulțumesc. Dați-mi și mie voie să spun că mă bucur că sunteți prezenți aici. Apreciez acest lucru. Aș dori să menționez două lucruri care sunt dezbătute în Parlament uh, în momentul de față. Aș vrea să știu cum sunt uh, tratate în parlamentele naționale. Primul, o dezbatere de la începutul uh, Uh, acestui an, emisiile în timp real, mulți uh, membri de Parlament și-au exprimat nemulțumirea în legătură cu faptul că uh, factorul de conformitate a fost stabilit la un nivel foarte înalt, 0,1. Comisia are propriul studiu care nu promovează acest lucru. Probabil că nu trebuie să repet faptul că aceste emisii în timp real sunt cheia care permite asigurarea ca în momentul uh, uh, șofatului uh, mediul nu uh, suferă prea mult. Apoi, care este diferența între felul în care companiile se implică în unele scandaluri privind emisiile atunci când s-a dovedit că ele încalcă legea și au fost uh, compensate. Unii clienți din afara uh, Europei nu au fost uh, foarte entuziasmați în legătură cu stabilirea unor programe, unor planuri și scheme în Europa pentru că nu pot să facă ajustările automobilelor pentru ca să reducă în continuare uh, afectarea uh, calității aerului. Mulțumesc, doamna Gerling. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc tuturor. Aș vrea să spun că mă bucur că pot să fac un schimb de opinii cu uh, omologii noștri din parlamentele naționale. Întrebările mele merg pe linia celor întrebate de colegii mei și încercăm să rezolvăm acest lucru, pentru că toți avem probleme individuale în legătură cu modul în care interacționăm cu sistemul. Și este un fapt cunoscut cunoscut, cu excepția contribuției germane, dar e o chestiune de timp, am avut uh, impresia că uh, concluziile uh, Germaniei vor fi uh, similare. Dar mi se pare că există o nemulțumire cu modul în care guvernele au abordat această problemă, uh, nemulțumire în legătură cu tratarea uh, firmei Volkswagen. Cunosc detaliile din Regatul Unit uh, și cunosc uh, raportul, însă uh, ar trebui să existe niște sugestii detaliate în legătură cu ceea ce ar fi de făcut în continuare. Avem un regulament de omologare de tip care este supus analizei Parlamentului pe baza propunerii Comisiei și aud uh, nemulțumire și frustrare în legătură cu ceea ce s-a întâmplat în trecut. Însă acest lucru schimbă întrucâtva modul de abordare a acestei probleme pentru viitor, pentru că uh, statele uh, membre trebuie să prezinte lucrurile membrilor de parlamentelor naționale trebuie să primească un briefing uh, informal uh, din partea acestora. În momentul de față, în Consiliu și raportorii din umbra probabil discută cum va evolua acest uh, proces în continuare. Experții, funcționarii uh, publici detașați de membrii care sunt aleși uh, pentru a avea grijă de preocupările uh, cetățenilor. Sigur, dumneavoastră ați fost mult mai preocupați de cetățeni. Deci pot să vă întreb, în urma acestor rapoarte impresionante. Aveți propuneri în legătură cu modul în care dumneavoastră, ca parlamente, v-ați putea implica în procesul dezvoltării în continuare a legislației europene într-o fază mult mai timpurie. Pentru că dacă nu sunteți mulțumiți cu ceea ce vom conveni în ceea ce privește omologarea de tip, Aici, în Parlament, avem uh, un alt tip de uh, responsabilitate decât dumneavoastră. Deci, dacă nu sunteți mulțumiți de rezultat, o să spuneți acest lucru? Cum propuneți să vă manifestați această nemulțumire? Pentru că acum e momentul să o spuneți. Aș vrea să știu dacă aveți planuri uh, de a schimba modul în care interacționați cu noi, pentru că Uh, există efecte pe termen lung ale acestor decizii care se iau aici la Bruxelles. Mulțumesc, domnul Blendardi. Mulțumesc de data asta în uh, numele liberalilor și nu ca și uh, raportor. Am două întrebări. Ne axăm foarte mult pe ceea ce s-a întâmplat în trecut și ceea ce ar fi ceea ce, ar, ceea ce ar trebui schimbat în viitor pentru a evita astfel de probleme. Avem acum mari probleme cu parcul actual de mașini care emite mult mai mult decât este permis. Am uh, fost foarte critici la adresa Comisiei Europene, dar și la adresa multor state membre în ceea ce privește uh, lipsa de acțiune în ceea ce privește parcul de mașini uh, actual. Vreau să știu dacă ați tras concluzii cu această, în această privință. A doua întrebare. Lipsa de aplicare uh, de către statele membre. Vedem deseori că nu există o împărțire a sarcinilor uh, între nivelul european și cel național, însă Aici, în comisia noastră, am ajuns la concluzia că uh, punerea în aplicare de către statele membre lasă foarte multe dorit. Întrebarea mea este, ați ajuns la aceeași concluzie? Ați fost critici la adresa modului în care guvernele statelor membre au uh, acționat și privind către viitor. Uh, vedem, vorbim despre sisteme de tip uh, peer review Vedeți ce se întâmplă acum între Germania și uh, Italia. Vedeți că acest uh, tip de peer review de la un stat membru la altul nu este acceptat de celelalte state membre. Și uh, din experiența mea în Uniunea Europeană, acest uh, peer review între statele membre este practic inexistent. Aveți uh, încredere în acest uh, uh, sistem de analiză interpares pe baza sistemului noastră de investigații? Doamna Lopez. Mulțumesc, o să vorbesc spaniolă. Vă mulțumesc pentru mărturiile dumneavoastră în legătură cu Dieselgate, pentru ceea ce ați făcut în acest sens și concluziile pe care ni le-ați prezentat în această după-amiază ca reprezentanți ai parlamentelor uh, din care faceți parte. Această problemă a obiectivității îmi pare rău că nu am auzit uh, mărturia depusă de autoritățile spaniole. Din păcate, autoritățile spaniole, spaniole nu s-au uh, evidențiat prin transparență în această privință autoritățile locale se pare cunoșteau diferențele între emisiile reale și cele aparente și uh, au acționat în înțelegere cu industria automobilului. Acest lucru a fost a și foarte clar din prezentarea dumneavoastră. Vreau să știu uh, ce considerați în legătură cu următoarele? În primul rând, consumatorii. Consumatorii sunt uh, discriminați în comparație cu americanii în ceea ce privește uh, despăgubirile. Ce credeți despre asta? Credeți că este nevoie de un cadru nou de protecție a consumatorilor în Europa, dată fiind uh, dată fiind ceea ce s-a întâmplat în statele membre și faptul că industria automobilului nu este supusă unor penalități. Uh, vreau să vă întreb dacă ați fost supus personal, supuși personal la presiuni din partea industriei automobilului. Vi s-a spus, de pildă, că au încercat să apere locurile de muncă. Folosind acest tip de șantaj în legătură cu locurile de muncă, folosirea unui astfel de șantaj este inacceptabilă, mai ales când în realitate observăm că dacă companiile ar fi investit așa cum trebuie, industria europeană ar fi fost mai puternică, mai curată și mai competitivă. Ce credeți despre emisiile de oxid de azot? Cred că, credeți că se va repeta și ceea ce s-a întâmplat cu dioxidul de carbon și alte gaze poluante? Credeți că există reguli care să fie mult mai precise? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! și mulțumesc tuturor colegilor care aparent sunt în aceeași situație. Atunci când uh, facem o astfel de cercetare, se pare că ajungem la concluzii comparabile în ceea ce privește lipsa independenței autorităților, conflictul de interese și așa mai departe. Dar, pe de altă parte, acest lucru a arătat că reacția autorităților a fost uh, dezamăgitoare până acum. Și o întrebare doamnei Stewart atunci când v-ați referit la, referit la reacția guvernului la adresa activității dumneavoastră, am auzit foarte mult uh, această frază. Guvernul nu uh, a abordat acest lucru. Uh, e ca și cum guvernul v-ar fi spus mulțumesc pentru munca noastră, dar noi tot nu o să schimbăm mare lucru. Uh, deci, eh, rodul activității dumneavoastră nu a fost folosit în mod adecvat. Și noi avem aceeași provocare. Nu am primit un eh, răspuns din partea eh, Comisiei, dar cred că mesajul o să fie cam același. Deci, aș vrea să știu ce puteți să faceți, astfel încât guvernul să facă mai mult decât a făcut până acum. Acum, trecând la probleme concrete. În primul rând, doamnei Bato, Mulțumesc pentru recomandările dumneavoastră. Văd o recomandare foarte clară din partea comisiei noastre, crearea unei agenții europene. Ați spus că acest lucru este necesar. Puteți să explicați de ce ați ajuns la această concluzie în comisia dumneavoastră? Pentru că și noi purteam uh, această discuție în legătură cu o autoritate, agenție europeană independentă care să facă acest control. Deci uh, ne-ar ajuta să ne spuneți părerea noastră. A doua întrebare, doamnei Bato. Ați vorbit uh, uh despre uh, aspectul decizional în grupurile uh, tehnice. Am discutat cu doamna Royal cu două săptămâni în urmă. Se pare că uh, Uh, funcționarii uh, publici și uh, grupurile tehnice adoptă o poziție fără să ia în considerare ce spune ministru. Pentru că ați fost și noastră ministru, puteți să îmi spuneți cum funcționează lucrurile. Poate că în Franța lucrurile stau cu totul altfel. Agenția nu are aceeași poziție ca cea a guvernului. Deci m-ar interesa să știu cum funcționează lucrurile în Franța. Apoi, doamnei Jada, în recomandările dumneavoastră vă referiți la un control mai bun și independent. Însă concluzia, ca să fiu cinstit, este destul de vagă. Sigur, e bine mai bun și mai independent, însă ne puteți spune mai mult? Poate că ați putea să dați mai multe detalii în legătură cu această concluzie. Apoi, pledați pentru controlele aleatorii ale uh, autovehicolor uh, în trafic. Acest lucru este important și va fi discutat în cadrul celuia uh, uh de-al 14-lea uh, pachet uh, uh RDI. Europa nu este cunoscută pentru controlele aleatorii. Uh, dacă pui la oaltă 20 de țări, o să vezi că toate fac același tip de control. Deci, uh, în ceea ce privește cele spuse de colegii german uh, și uh, britanic, domnul Stuart și Berens, ambele uh, autorități au făcut uh, investigațiile necesare și britanicii au constatat că uh, din 32 din 38 uh, de mașini aveau emisii mai mari. Acest lucru spune că un comportament destul de straniu, cu cât motorul este mai încălzit, uh, emite mai puțin, deci emisiile mari sunt în momentul în care motorul nu este încă încălzit. Deci uh, acest lucru uh, a determinat și o analiză mai atentă a ceea ce s-a întâmplat la Volkswagen. Ministrul Ministerele transportului din Germania și Regatul Unit uh, au ajuns la această concluzie și au spus totuși nu e nicio problemă, totul merge bine. Domnule Stewart, în raportul noastră nu am găsit nicio referință la acest lucru, de, deci, deși uh, este atât de clar cu dispozitivele de invalidare. De ce ați lăsat acest lucru să treacă? Și domnului Berens, de unde știți că ministerul german face ceea ce trebuie ca urmare a ceea ce s-a întâmplat? Sper că <clears throat> comisia dumneavoastră va fi dură cu Ministerul German în această privință. Mulțumesc! Very much, uh, Mrs. Mulțumesc foarte mult, doamna Epi. Mulțumesc, o să vorbesc în italiană. Vreau și eu să vă mulțumesc pentru că ați venit și pentru că ne oferiți ocazia de a vă adresa întrebări. din păcate, cu alte state membre, pe cum al meu, nu au înființat niciun fel de comisie de anchetă. Deci vă mulțumesc încă o dată că ați venit aici și vreau să vă întreb dacă pe parcursul anchetei v-ați concentrat în special pe finanțarea primită de către industria auto în statele membre respective. și, dacă ați văzut, nereguli. Dacă, spre exemplu, statul membru a acordat finanțare pentru a reduce emisiile și aceste fonduri au fost uh, utilizate incorrect, sau dacă au fost acordate fonduri pentru îmbunătățirea calității aerului, spre exemplu. Ați văzut asemenea nereguli uh, pe parcursul anchetei dumneavoastră, deci o finanțare care se poate considera deci că a fost folosită în mod ilegal? O altă întrebare, revenind la ceea ce a spus domnul Gherbrandi în ceea ce privește parcul actual de vehicule. În momentul de față, în Europa avem foarte multe autoturisme care sunt uh, pe uh, drumurile publice și vor rămâne acolo cel puțin până în 2021, în conformitate cu estimările actuale și uh, regulamentul uh, în ceea ce privește uh, emisiile în timp real. În această perioadă de timp aveți vreo indicație legată de ce se poate face pentru a acționa asupra acestor autovehicule care sunt în momentul de față pe drumuri, dacă se poate face ceva pentru a reface aceste autovehicule. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Cu asta se încheie prima rundă, dar dacă îmi dați voie, vreau să văd dacă mai sunt și alți oameni care doresc să pună întrebări și apoi o să le dau cuvântul colegilor noștri pentru a răspunde la toate întrebările, ca să nu mai avem și o a doua rundă. Mai dorește cineva să intervină în acest moment? Domnul Henkel. Äh, zunächst einmal habe ich mal eine Frage. Am o întrebare, în primul rând. Ați remarcat și dumneavoastră că se tot încearcă ca acest uh, scandal Volkswagen pe care îl criticăm cu toții să fie amestecat cu celelalte probleme pe care le-am mai descoperit, diferențele dintre testele de laborator și emisiile reale. Asta ar fi o prima întrebare. E evident că Comisia a permis oprirea acestui control al emisiilor ca să protejeze motorul. L-am întrebat uh, eu pe domnul Verhoeven, care era comisar pe industrie atunci, și l-am întrebat dacă nu e o formulare prea vagă și dacă nu e un, uh, n-ar putea fi și asta un motiv ca după cele 22 de minute să se oprească acea unitate sau sub 17 grade. <clears throat> și nu credeți că o astfel de regulă îi fac pe constructor să nici mai facă vreun efort, pentru că dacă deja au voie să vină cu un astfel de dispozitiv pentru a proteja motorul, vi se pare contraproductiv ce facem. Nu așa vi se pare și dumneavoastră? Și o ultimă întrebare. Ați remarcat că la ONG-ul Transport and Environment au venit cu o statistică despre emisiile reale și au arătat că în special industria germană stă mai bine decât alții și în special Volkswagen. Okay, thank you very much. I'm not... Mulțumesc foarte mult. Nu mai văd pe nimeni să dorească să intervină, așa încât acum eh, le dau din nou cuvântul colegilor din Parlamentele Naționale și o să spun, o să îi rog să răspundă la toate întrebările. Doamna Bato. Merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult. O să încerc să răspund pe scurt la toate întrebările. Îmi cer scuze că nu o să vă pronunț numele, tocmai pentru că mi-e teamă să nu le pronunț greșit. Parlamentul francez susține munca dumneavoastră și așteaptă foarte mult uh, Uh, Franța va fi mult mai implicată în instituțiile europene și va încerca să vegheze la o mai mare coerență între pozițiile apărate la Paris și cele la, uh, apărate la Bruxelles. Uh, subliniez că ați avut șansa să-l audiați pe, să audiați pe ministra mediului din Franța, pentru că noi n-am avut această ocazie dar uh, am avut o audiere cu secretarul de stat însărcinat cu transportul. Totuși asta nu ne-a împiedicat să ne facem treaba așa cum trebuie și uh, să facem o legătură cu Ministerul Ecologiei. O să revin uh, la întrebările legate de Agenția Europeană. Avem probe în ceea ce privește înlăturarea problemei sănătății în 1987 uh, a existat un prim uh, raport în Franța în ceea ce privește legătura între motoarele diesel și cancerul. Un raport care n-a fost niciodată publicat, a fost pus în sertar de către ministrul Claude Alegre, ministrul cercetării de la momentul respectiv. În 2012 am fost ministru al ecologiei și al energiei, s-a făcut, uh, a existat o decizie a OMS Uh, să se clasifice particulele uh, generate de motoarele diesel drept uh, factor cancerigen și asta a dus la un conflict mare în ceea ce privește consecințele care uh, urmau. Deci tot ce am încercat noi să facem la nivelul Parlamentului francez este tocmai să în, înțelegem de ce există aceste blocaje, care este realitatea uh, Uh, industrială în spatele motoarelor diesel, să mergem în, în uzine și să înțelegem de ce există aceste blocaje, tocmai pentru a putea schimba lucrurile. Și ceea ce vreau să spun astăzi este că lucrurile se mișcă în Franța. Uh, mulți uh, oameni de afaceri ne-au spus că nu, nu mai vor să închidă ochii la diesel. Ah, nu trebuie să uităm uh, progresele care s-au făcut cu uh, filtrele de particule și cu uh, introducerea acestei tehnologii pe automobile înainte ca ele să devină obligatorii. Ceea ce am vrut noi a fost să înțelegem clar care este natura acestui blocaj, tocmai pentru a-l depăși. Și astăzi, ideea nu este să trecem de la motoare diesel la motoare pe benzină, ci să trecem de la diesel la motoare, la motoare electrice cu emisii zero, uh, și să nu facem uh, consumatorul să creadă că trebuie să se întoarcă către motoarele pe benzină, atâta vreme cât acestea emit de 10 ori mai multe particule decât motoarele diesel, astfel încât peste câțiva ani să ne trezim cu alt scandal. În ceea ce privește insuficiența aplicării legislației de către Franța, da, cred că uh, fiecare dintre noi a identificat multe uh, lacune în legislația franceză. Uh, spre exemplu, controlele nu sunt obligatorii. Am tot făcut uh, o serie de propuneri pe care Franța ar putea să le aplice imediat, fără ca măcar să aștepte o reformă a legislației europene. Este posibil să se aplice niște dispoziții în Franța pentru ca, într-o manieră eficientă, să se exerseze prerogativele de supraveghere a pieței. Am făcut nenumărate propuneri foarte simple care uh, pot fi transpuse prin reformarea și revizuirea legii uh, franceze. În ceea ce privește TCMV, Poziția Franței nu lasă loc de îndoială. În raportul nostru veți găsi nota autorităților franceze validată de o întâlnire interministerială pe 16 octombrie 2015. A fost un arbitraj politic în Franța împotriva poziției inițiale a Comisiei și deci în favoarea celei de-a doua poziții, care este până la urmă cea care a fost adoptată în ceea ce privește factorul de conformitate ca fost ministru vă confirm că nu funcționarii publici iau decizii politice sau iau decizii asupra votului unui stat membru. Deci uh, Franța a, luat, uh, a avut un rol activ în ceea ce privește compromisul adoptat și și-a dat seama de-abia după aceea de problema politică. Eu uh, prefer că și-a dat seama prea târziu decât să nu-și fi dat seama deloc. În ceea ce privește rănoirea parcului auto, aici a treia parte a raportului uh, este dedicată tocmai acestei probleme. Pentru că în Franța, indiferent de vehiculele noi care intră pe piață, uh, oamenii păstrează mașinile din ce în ce mai mult și 61% uh, din motoarele care circulă în Franța sunt motoare diesel, fără filtre de particule, deci înainte de Euro 5 deci uh, încercăm să, uh, să reînnoim parcul, să accelerăm reînnoirea parcului. Uh, avem un set de măsuri propuse în acest sens. Dacă trebuie întrebarea Întrebarea legată de softurile de invalidare. Noi în toată munca noastră am, încerc, am încercat să evităm uh, amestecurile între utilizarea softului care este destinat intenționat să înșele protocolul de control pentru că ar, am putea avea vorbit de un soft care să facă softul inoperațional pe o perioadă de 22 de minute când testul durează 20 de minute uh, Uh, în termeni juridici, în termeni morali, nu este același lucru cu softurile care sunt destinate uh, pur și simplu să înșele cu totul uh, testele. În ceea ce privește derogările, derogările pentru dispozitivele de invalidare, acestea au fost uh, legiferate, în 98. Uh, Eu cred că în 2016 este timpul să spunem că funcționarea unui sistem de tratare a emisiilor poluante poate să antreneze după ea alte elemente și este treaba fabricantului să se asigure că acest sistem funcționează fără să pună riscuri la adresa motorului. Deci nu trebuie să prevedem uh, derogări în reglementările europene în acest sens. Poate am uitat uh, câteva întrebări, dar o să termin cu Agenția Europeană. Cum ajungem la concluzia că o agenție europeană este necesară? Ca fost uh, ministru al ecologiei, m-am confruntat cu problema sistemelor de climatizare din uh, mașinile Mercedes, care foloseau un uh, gaz frigorific foarte toxic pentru climat și care era interzis în Franța. Și am vrut să interzic înmatricularea acestor vehicule în Franța. Ele care fusese omologate de către uh, Germania. Am luat această decizie care a fost atacată în instanță de Mercedes Mercedes a câștigat toate etapele procedurii eh, judiciare. M-am dus la Comisia Europeană care a dat dreptate Franța. Franța a luat legătura cu Germania. Germania n-a vrut să-și schimbe poziția și la patru ani după izbucnirea acestui eh, scandal, în continuare cazul se judecă la CEJ. Deci există cazuri în care există conflicte de interese între statele membre autoritatea însărcinată de omologare și industria autoturismelor. Se poate întâmpla, am văzut deja asta. Există cazuri în care trebuie să intervenim și astăzi avem o complexitate pentru a afla a cui e treaba, e a Comisiei sau a statului membru. Deci trebuie să avem o clarificare, trebuie, după părerea mea, să avem o prerogativă europeană a supravegherii piețelor și a sancționării infracțiunilor și să lăsăm și statele membre prerogativa omologării cu o abilitare a serviciilor tehnice de omologare de către Agenția Europeană. Deci Agenția Europeană ar fi ca o forță operativă, nu ca o administrație birocratică. În Franța propunem să creăm un birou de anchetă în ceea ce privește poluarea generată de autoturisme, care ar putea fi corespondentul Agenției Europene. În uh, Europa, această supraveghere interpares nu a funcționat întotdeauna și tocmai de aceea trebuie să avem și o competență europeană, tocmai pentru a ieși din această situație care ar trebui să fie rezolvată la nivel european. O să finalizez spunând că am ajuns la această concluzie în ceea ce privește importanța controlului a posteriorii, pentru că este problema cea mai strategică dacă comparăm cu modelul american. Controlul american este autocontrolul pentru omologare și uh, teste uh, reale asupra vehiculelor aflate în circulație. Și cred că ar trebui să facem și noi ceva asemănător. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Pato, doamna Jadon. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc doamnelor și domnilor pentru toate aceste întrebări care mi-au fost adresate. O să încerc să nu fiu prea redundantă în uh, măsura în care pot să răspund la întrebările legate de munca Comisiei Speciale. Asta demonstrează un interes uh, sporit al colegilor. Mai întâi ar trebui să încep cu sfârșitul, concluziile și recomandările formulate de noi. Întrebarea a fost pusă într-adevăr dacă guvernul încearcă să schimbe uh, Uh, datele, să încurajeze un comportament diferit. E adevărat că s-a făcut promovarea motoarelor diesel timp de decenii în țara noastră și acum am început să batem în mașarier impunând accize mai mari, deci uh, impunând impozite mai mari asupra motoarelor diesel. Este un pas în direcția cea bună, dar evident nu e suficient. Suficient în uh, măsura în care și noi considerăm că parcul de automobile ar trebui să fie uh, revizuit. Și tocmai asta este una din discuțiile pe care le-am uh, avut în ceea ce privește perspectivele uh, acestei idei vorbim de 15-20 de ani pentru a putea înlocui în mod semnificativ parcul uh, auto. În Belgia, acesta este uh, în principal format din motoare diesel, având în vedere politica favorabilă a acestor motoare uh, timp de decenii, cum spuneam. Deci provocările sunt numeroase. Evident, știm toate avantajele mașinii electrice în ceea ce privește emisiile, dar infrastructura ar trebui să fie garantată și suntem departe de asta. Discutăm evident cu regiunile care au primit capital pentru aplicarea acestei politici de la ultima reformă a statului în 2014, tocmai pentru a putea promova și mai mult această tehnică. Deci știm că mașina hibridă uh, nu este suficient utilizată în Europa, deși ea constituie cel mai folosit uh, autoturism pe alte continente, cum ar fi uh, Asia. Se caută măsuri pentru, unde se caută măsuri pentru a încuraja aceste vehicule. În țara mea, um, noi nu avem uh, fabricanți belgieni de mașini. E adevărat că aceste stimulente ar putea fi uh, acordate prin sistemul fiscal pentru a face investiții în sector, dar nu pot să, răspunde, să răspund la această întrebare. a fost adresată o altă întrebare în ceea ce privește controlele, spunând că controlul independent este, nu e mare lucru. Colegul cred că a vorbit despre asta. Este clar că și este un element care a apărut uh, puternic în munca noastră, nu avem destulă transparență în ceea ce privește procedurile de omologare și, de asemenea, mai este o problemă la nivel de control a posteriorii, despre care a vorbit și colega. Dar în ceea ce privește fiabilitatea controlelor puse în aplicare în diversele state pentru controlarea normelor europene și pentru controlarea emisiilor reale, noi pledăm și ne alăturăm uh, concluziilor uh, deja transmise, pledăm deci puternic pentru o armonizare a acestor regulamente astfel încât să existe și la nivel european posibilitatea de a armoniza regulile și de a aplica într-o manieră mai puternică și mai transparentă procedurile de control, care ar permite ca toate politicile de mediu, de sănătate și așa mai departe să fie puse în aplicare într-un mod mai armonios la nivel european. Um, le débat aussi sur... Am avut și o dezbatere în ceea ce privește parcul actual. Știu și colega a vorbit. Parcul uh, european este ușor divizat la nivelul Uniunii Europene. E clar că nu există această acest interes la nivel european, uh, cum ar fi pentru uh, reînnoirea parcului. Dar, așa cum am spus, guvernul belgian cu regiunile, pentru că trebuie să implice regiunile, încearcă să implice anumite pârghii pentru a uh, oferi stimulentele necesare ca să schimbe până la urmă tipurile de vehicule. Am vorbit despre controle aleatorii. Este iarăși o concluzie pe care, la care am ajuns uh, în urma audierilor. O idee pe care o recomandăm și Europei, dar și la nivelul regiunilor. între sistem de control aleatoriu ar fi interesant să vedem care sunt uh, ideile cu care venim pentru a vedea cum am uh, putea să ne inspirăm unii de la alții. Sper, doamnă președinte, că am reușit să răspund uh, în mod satisfăcător la întrebările colegilor. Și eu cred. Mulțumesc, domnule Stewart. Mulțumesc și vă mulțumesc pentru întrebări. O să încerc să răspund cât mai concis la ele. În primul rând, au existat uh, multe întrebări legate de participarea Regatului Unit la acordurile europene după Brexit. Activitatea comisiei noastre a avut loc uh, înainte de referendum în uh, mare majoritate, dar raportul a fost publicat după aceea și ne-am gândit la asta în calitatea noastră de comisie și punctul nostru de vedere a fost că nu credem că Regatul Unit se va extrage din sistemul internațional de reglementare ca urmare a Brexitului. ului unele dintre concluziile și recomandările noastre cer guvernului să joace un rol uh, esențial în negocierile în ceea ce privește omologarea și uh, care se face la nivel uh, internațional atât în timpul negocierilor uh, pe marginea articolului 50, cât și după Brexit. Uh, vreau să mă refer un pic la procedura privind uh, testarea vehiculelor ușoare. Știți că există o interdependență a piețelor în întreaga lume și cred că, practic, problema asta nu ține doar de Uniunea Europeană, ci ar trebui să încercăm să avem o procedură uh, armonizată și standarde armonizate la nivel global. O întrebare legată de influența uh, priorităților de mediu față de prioritățile economice. Nu, nu ni s-a părut că am fi fost presați de uh, agențiile fiscale sau de oricine altcineva să ajungem la anumite concluzii. Industria auto are un lobby foarte puternic, într-adevăr, și unele dintre recomandările noastre legate de separarea clară uh, a testărilor ține tocmai de acest lucru. Și legat de asta, mai avem și mutarea de la motoarele pe benzină la motoarele diesel, care a fost ca urmare a dorinței de a rezolva problema emisiilor de dioxid de carbon uh, din partea autoturismelor. Uh, pentru că motoarele diesel emit mai, puține, mai puțin dioxid de carbon decât, uh, decât uh, cele pe benzină, dar uh, problema este că emit mai multe noxe și asta e o problemă care încă nu a fost rezolvată. Așa cum au spus și colegele din Franța și din Belgia, răspunsul pe termen lung este să mergem către mașini hibride sau mașini electrice și asta este o politică pe care Guvernul Regatului Unit încearcă să o urmărească îndeaproape. Avem uh, multe stimulente fiscale pentru ca oamenii să cumpere mașini electrice. Există finanțare disponibilă pentru autoritățile locale pentru a instala stații de încărcare în orașe. Și multe orașe au început deja să introducă restricții asupra vehiculelor care poluează mult. Un raport anterior al Comisiei de Transport de la Parlamentul de la mandatul anterior uh, s-a uitat la această problemă și uh, au conchis că va, fără stimulente ar dura 20-30 de ani ca parcul auto să se reînnoiască și deci am uh, sugerat măsuri care să Uh, încurajeze consumatorul să se îndrepte către mașini hibrid sau mașini electrice. O să verific și uh, celelalte întrebări care mi-au fost adresate. Am fost întrebat în ceea ce privește motoarele încălzite și motoarele reci și emisiile. Uh, testările noastre au început să aibă loc ca urmare a raportului. și pe baza recomandărilor noastre. Dar, bineînțeles, noi putem uh, redeschide această anchetă și putem lua în calcul aceste probe. Ar mai fi încă o întrebare. Noi nu avem puterea de a pune în aplicare, de a executa niște legi. Putem să anchetăm, putem să facem recomandări, dar uh, putem să tragem uh, guvernul la răspundere în Parlament, dar uh, nu avem competența de a obliga să ia anumite măsuri uh, Uh, și de a răspunde la recomandările noastre, dar uh, sperăm ca toată această problemă să fie revizuită în mod continuu și uh, să reaudiem directorii de la Volkswagen. Domnul Gerbrandi întrerupe. Intenționați să redeschideți ancheta dumneavoastră ca urmare a raportului Ministrului de Transport, pentru că testele au fost foarte bune, dar concluziile trase mi se par destul de slabe. Luați în calcul acest lucru. Nu avem nicio dată clară în calendar, pentru că avem mai multe anchete în domeniul transportului în acest moment, dar cu siguranță m-ar surprinde dacă nu am revenit asupra subiectului uh, mai târziu. O altă întrebare era legată de influența financiară a lobby-ului uh, industriei auto și dacă am văzut în nereguli. N-am văzut, dar a existat îngrijorări legate de interesele suprapuse între agențiile de testare, pe de-o parte, și industria auto, pe de cealaltă parte și invit pe colegi să citească alinatul 47 din raportul nostru, acolo unde facem un rezumat al îngrijorărilor noastre legate de această suprapunere și vrem o separare mult mai clară a responsabilităților. Să încerc să văd dacă mai sunt și alte întrebări la care nu am răspuns. Nu. Cred că am rezolvat uh, și am răspuns la majoritatea întrebărilor. Îmi cer scuze dacă am omis pe cineva. Mulțumesc. Mulțumesc și pentru întrebări. Iată că există un interes <clears throat> mare să aflăm cum, ce facem cu concluziile după ce vom fi ajuns la ele. Asta mi se pare întrebarea centrală. E un proces, uh, domnule țări s-a încheiat, la noi încă nu, și că da, vom fi mai înțelepți, dar nu vom transpune nimic. Întrebarea este ce facem cu întrebarea de la care plecăm. Devierile dăunează mediului, dăunează cetățenilor. Ce facem pentru a evita astfel de situații pe viitor? și ce facem cu vehiculele care există, despre care bănuim că se află în continuare într-o zonă gri. Da, iată. Cam asta ar fi o imagine de ansamblu, însă mă voi referi la câteva întrebări concrete. S-a întrebat ce facem cu acea diferență care exista între organizațiile economice și cele de mediu și ministerele respective. Da, există o poziție clară și o, o diferențiere clară. De exemplu, în Germania asta a dus la faptul că încă de la începutul anului 2000, anilor 2000, Întrebarea a fost discutată în ministerul de atunci al mediului și s-a încercat să se facă o analiză, să se găsească uh, emisiile reale. Dar uh, cercarea s-a diluat și apoi atât Ministerul Economiei cât și cel al transportului au tot încercat să modifice întrebarea ca să o dilueze și să nu se meargă prea în uh, profunzime. Astfel de influențe au existat încă de pe atunci. Alții au întrebat în ce măsură industria auto a avut o acțiune activă. Asta nu vă pot spune cu siguranță acum. Dar uitându-mă la factorul de conformitate în pachetul de F4, E o întrebare pe care trebuie să o tratăm. De ce să existe un factor de conformitate diferit dacă oricum el e întâi prea mare pentru comisie, pe de o parte, și prea mare și pentru ministerele din Germania, și apoi s-a ajuns la o reglementare 2.1 și 1.4. Deci au fost puse astfel de întrebări pentru că s-a văzut clar cum industria a influențat deciziile politice și au fost uh, rugăminți să se intervină și la nivel european în sensul industriei germane. Să nu fie obiectivele prea îndrăznețe, pentru că n-ar fi capabile în acest moment să le și uh, atingă. <clears throat> Dacă ne uităm înainte, se pune întrebarea dacă procedurile de omologare, așa cum sunt acum, pot limita ceea ce nu dorește legislația europeană cât privește emisiile și problemele, deci pentru mediu și sănătate. Aici ne întreb, trebuie să ne întrebăm și ce ați spus a fost foarte bine pentru că corespunde și discuțiilor de la noi, spunea colega Bato, în ce măsură putem veni cu altă legislație la, la, la autorizarea de, de motoare noi sau să facem ca în Statele Unite ca valorile uh, stabilite impuse de anumite reguli să nu mai conteze cu ce măsuri cum le măsurăm, ci să verificăm efectiv la țeava de eșapament și să vedem dacă vrem anumite valori limită, trebuie să ne uităm și în uh, practică dacă producătorii le respectă sau nu. Problema noastră și în activitatea reală, în uh, comisia noastră de cercetare, este să dovedim că au fost folosite dispozitive de invalidare. Pentru că în Statele Unite nu s-a dovedit acest lucru, ci Volkswagen a fost obligat să recunoască că a intervenit manipulând pentru a putea respecta acele condiții, acele plafane ale emisiilor. Și o situație similară se întâlnește și în alte părți. ne trezim mereu în fața acestei <clears throat> situații. Trebuie să dovedim că s-a folosit un dispozitiv de invalidare și dacă da, e acoperit asta de regulamentul 715 din 2007 sau nu. E o luptă cu morile de vânt, iar clienții, până la urmă, cumpărătorii acestor autoturisme nu câștigă prea mult din asta. Până la urmă, pentru noi e important să susținem această poziție europeană, să ajungem la valori ambițioase care să fie respectate. Suntem întrebați dacă ceea ce ni se întâmplă cu dioxizii de azot nu ni se poate întâmpla și în altă parte. Da, se poate întâmpla cu efecte similare și la nivel politic, pentru că în Germania, și o spun asta ca reprezentant al stângii, al partidului stânga de Linke, avem un rezultat al unui studiu care analizează daunele uh, fiscale pentru statul german și că valorile, faptul că uh, valorile sunt mult mai ridicate decât pe hârtie, ceea ce duce la faptul că auto, automobilele ajung în clase cărora nu le corespund. Deci în ultimii 5 ani ajungem pe un calcul pe ultimii 5 ani lipsuri la buget, deci sume neimpozitate, 3,3 miliarde. Cât privește startul la cal și cel la rece, da, e o întrebare pe care am mai tot discutat-o. În funcție de cum se ne poziționăm în această dezbatere, unii spun că da, evident că e o contradicție. Alții, deși spun respectă regulamentul în vigoare. Noi nu înțelegem asta. Va trebui să insistăm în această clarificare. Guvernul încearcă o clarificare și n-am dorit ca acest principiu cum că dispozitivele de invalidare nu trebuie să mai fie permise să fie diluat. Și o ultimă propoziție, dacă ne uităm în urmă, acest ONG, Transport and Environment, a arătat că 80% din toate autoturismele diesel nu sunt luate în calcul și vor fi analizate doar prea puțin și atunci ne întrebăm ce facem? Cerem să fie rechemate în fabrică toate autoturismele sau luăm alte măsuri? Să e o discuție, un proces. Nu am găsit încă o poziție, dar e un subiect pe care îl discutăm. Și dacă îmi permiteți încă o, o idee cât privește concluziile, lumea s-a mișcat între timp, s-a a, a evoluat. și se vorbește de o posibilă interdicție a combustibililor fosili pentru autoturisme. Dezbaterea mobilității electrice a căpătat și ea o dinamică nouă. Trebuie să discutăm și ce facem pe viitor cu um, vehicule diesel, să avem în vedere și această perspectivă ca să nu avem o concluzie pe tehnologii depășite, când realitățile ne-ar fi ne depăși între timp. Cred însă că mai avem suficient timp pentru a discuta asta. Thank you, Sean. Thank you very much. I'm looking if anybody wants to come back for a very quick. Mai dorește cineva? Da, eu mai am o întrebare foarte scurtă. Am întrebat la început dacă sunteți aici ca reprezentant al Comisiei sau reprezentant al partidului linke. Puteți spune asta? Am fost invitat ca președinte al Comisiei de Cercetare. Și membrii Comisiei știu de această invitație? Da, bănuiesc că a fost pregătită de secretariat vizita aici. Deci toată lumea știe că sunt aici. Pentru că, după părerea mea, nu i-ați invitat și mă mir că colegii din Europa au terminat raportul, dumneavoastră nu l-ați terminat încă și nu le-ați spus membrilor că veniți aici și nu mi se pare prea transparent ce se întâmplă în ceea ce privește transparența. suntem pe cale să o uh, transformăm să o, tra- să o transpunem în realitate și sigur că voi raporta colegilor despre ceea ce fac aici. Da, mulțumesc tuturor. Putem încheia această parte a schimbului de păreri. Mulțumesc colegilor din uh, Parlamentele Naționale. O discuție bună, deschisă și va fi luată în calcul în uh, concluziile noastre. Vă vom ține la curent despre raportul nostru. Păstrăm legătura. Mulțumim! colleagues, we have a second part. Dragi colegi, avem și o a doua parte. Nu trebuie să dureze mult, poate fi foarte scurtă. Așa cum știți, alături de noi este domnul Martin Esbet de la Pol- Institutul European de Politici de Mediu, care ne explică studiul pe care l-am comandat comparând diferențe în legislația UE și a Statelor Unite. E un studiu interesant, e interesant să avem o astfel de prezentare. Îi dau cuvântul ca să ne prezinte și apoi cine dorește să ia cuvântul. Cred că așa e rezonabil. Domnul Nesbet, vă rog. Mulțumesc. Cer scuze că sunt eu aici și nu Malcolm, expertul nostru. Din păcate, Malcolm a avut un accident de bicicletă și nu poate, n-a putut veni cu trenul. Așadar, iată, vine cineva din, din linia a doua. Prima planșă, dacă se poate. Voi uh, face o prezentare scurtă, 10 minute și voi spune ce spune acest raport despre legislația actuală. Mă voi referi și la legislația cu privire la dispozitivele de invalidare, diferitele sisteme, apoi concluzii și recomandări. Nu intru acum în detaliu, însă raportul face o serie de comparații în Statele Unite standardele sunt mai uh, ridicate pe calitatea aerului, în Europa pe dioxid de carbon, pe emisii. În Statele Unite au venit cu aceste standarde după primul, prima criză a <clears throat> prețurilor petrolului. Comisia dumneavoastră cunoaște aceste standarde europene, trec peste această plan și mergem mai departe. Iată evoluția istorică a acestor uh, limite de emisii. Aici un element cheie este că ideea inițială fusese o idee de piață unică și nu de mediu sau de sănătate. După părerea noastră, mecanismul de omologare așa e gândit ca un mecanism de piață internă și nu ceva gândit să optimizeze calitatea aerului. Abia mai târziu a fost integrată și legislația în domeniul vehiculelor în această strategie mai largă de îmbunătățire a calității aerului. Apoi, evoluția acestei legislații europene pe gazele cu efect de seră Asta s-a întâmplat după acordul eh, protocolului de la Kyoto, un acord voluntar cu producători europeni, apoi japonezi și coreeni și ne-am eh, angajat să scădem de la 140 de grame pe kilometru pătrat în 2008. Mulți au spus că o abordare voluntară s-ar putea să nu funcționeze exista această problemă și s-a dovedit încet încet că producătorii nu vor uh, atinge aceste uh, angajamente pe care și le-au luat. Și atunci în 2009 au fost introduse standarde cu caracter obligatoriu. Nu voi intra în detaliu cât privește aceste standarde, membrii comisiei dumneavoastră le cunosc. S-a mai spus că legislația a fost introdusă după Kyoto, după cum am spus, pentru a ține cont de economia de carburant. Există și directiva cu privire la uh, autoturisme și asta cunoașteți desigur. Recent au fost adoptate standarde mai dure și încă există, e încă în desfășurare acest proces. Următoarea planșă Iată limitele din Statele Unite în acest moment. Există un mecanism complet, complex care permite producătorilor să aloce diferitele modele de vehicule diferitelor categorii. Aici e important să se noteze și cred că asta a spus și doamna Bato, că standardele din SUA și California se aplică identic vehicolelor diesel și pe benzină, o diferență majoră față de uh, legislația de la noi. mă refer la standardele din California. Aici când ne uităm la istoricul, uh, la această evoluție, este că în California au fost elaborate inițial astfel de standarde în anii 50, apoi acestea au fost adoptate și la nivel federal încetul cu încetul și mereu California vine cu standarde mai uh, curajoase, după care ele sunt preluate și la nivel național. Și la un moment dat acestea ajung să fie adoptate și de UE. Um, environmental uh, uh, protect, Protection Agency uh, by the Nixon. Administrația uh, Nixon uh, a dat acest lucru în studiul agenției de profil și a fost adoptat Uh, legea privind aerul pur. Sigur, este un proces mai puțin democratic decât în Europeană, însă este unul mult mai semnificativ și mai eficient. Trecând la următorul uh, pozitiv, în ceea ce privește controlul emisiilor uh, și a emisiilor de gaz, așa cum am spus, uh, sunt niște rămâneri în urmă în ceea ce privește dioxidul de uh, carbon. În 1970, uh, decizia uh, Curții Supreme a categorisit dioxidul de carbon ca fiind un factor poluant. Și acum avem standarde în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon. Sunt aplicate uh, și în ceea ce privește uh, amprenta automobilului și uh, este, sunt influențate uh, de dimensiunea uh, autovehicului mai degrabă decât de greutatea acestuia. Următorul diapozitiv uh, Uh, analizează reacțiile tehnologiei uh, la uh, emisii. Nu o să intru în detalii. Următorul diapozitiv. Regulile privind dispozitivele de invalidare. Definiția acestor dispozitive este în mare identică cu cea din Uniunea Europeană. Apoi următorul diapozitiv. În ceea ce privește pe, uh, utilizarea acestor dispozitive, uh, în Statele Unite există o categorie suplimentară de excepții. Trecând la următorul slide, sistemul de uh, autorizare, nu o să intru în uh, multe detalii, pentru că uh, în parte pentru că este ilizibil și îmi cer scuze pentru acest lucru, cred că cunoașteți deja sistemul uh, de omologare de tip uh, din Uniunea Europeană. Sunt uh, preocupări în legătură cu eficiența sistemului și punctul cheie este că fiecare stat membru are propria sa autoritate de omologare. Deși aceste dispozitive de invalidare sunt interzise în Uniunea Europeană, regulamentul nu definește în mod clar procedura prin care uh, producătorii ar trebui să facă cunoscută folosirea unui astfel de dispozitiv de invalidare. Sistemul din uh, Statele Unite uh, presupune uh, o cerere de uh, certificat de conformitate unde se descrie Uh, sistemul de control al uh, emisiilor și dacă acestea sunt justificate potrivit derogărilor existente. Legislația prevede criterii foarte clare în legătură cu informațiile care trebuie furnizate. Trecând la următorul slide, sistemul de aplicare în Uniunea Europeană și Statele Unite, în practică uh, există un control destul de slab uh, uh, în Uniunea Europeană. Sistemul se bazează pe dorința statelor membre de a introduce sisteme de supraveghere și așa cum au spus-o foarte mulți, există un nivel foarte ridicat de conflict de uh, interese între testele de, uh, centrele de testare și autoritățile uh, de omologare spre deosebire de aceasta, în sistemul american. Acesta este un sistem uh, extins de supraveghere cu reguli uh, foarte clare privind testarea, uh, o eșantionare aleatorie pentru programele de inspecție și avem un exemplu aici cu cazul Volkswagen, unde procesul a dus la o serie de angajamente ale Volkswagen uh, sistemul uh, Uniunii Europene nu a impus încă niciun fel de penalități uh, Volkswagenului. Cred că nu mai am timp, însă o să continui cu concluziile și recomandările, dacă acest lucru este posibil, în următorul slide. Sistemul american este mult mai riguros, mai coerent și mai cuprinzător decât sistemul comunitar, în parte pentru că există o agenție unică de reglementare cu legături uh, cu agențiile de mediu și de sănătate publică. Acest lucru uh, elimină uh, incertitudinea în ceea ce privește interdicția dispozitivelor de invalidare legislația Uniunii Europene este mai uh, adaptată necesității uh, lor uh, pieței unice decât reducerii emisiilor. După punctul, din punctul nostru de vedere, autoritățile de omologare se confruntă cu provocări foarte mari în respectarea îndatoririlor de a aplica legislația pentru că sunt uh, șovăitoare uh, în a iniția cazuri pentru că uh, în instanță pentru că producătorii din industria automobilului dispun de fonduri foarte mari și pot să facă față unor astfel de proceduri judiciare. Am dorit să existe control din partea organizației care au drept primă datorire protejarea mediului. Apoi am dorit un proces mai clar de alocare a uh, omologării. Acest lucru este descris în partea de recomandări și concluzii uh, ale raportului. Producătorii trebuie să uh, declare toată lista de dispozitive uh, de control ale emisiilor de care dispun, în confortate cu sistemul american. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc, totul a fost cât se poate declara. Deci cine dorește să intervină? Domnul Henkel? Da, mulțumesc. Am câteva întrebări pe care vreau să vi le adresez. Privit acest rezumat de lucru și cele cinci recomandări, spuneți că implementarea standardelor de privind mediu este sarcina structurilor care supraveghează acest lucru. Nu spuneți că e vorba uh, de o, o structură de organizație europeană, da, nu am uh, făcut o uh, recomandare pentru un uh, grup la nivel european. Am putea să intrăm în detalii, dacă doriți. Punctul meu de vedere este că într-o lume ideală, autoritatea de reglementare europeană ar fi răspunsul adecvat la problemele legate de aplicarea riguroasă a standardelor uh, existente la nivel european. În legislația de mediu există argumente în legătură cu flexibilitatea de care dispun statele membre în aplicarea acestor standarde. Sigur, trebuie să uh, existe uh, ideal un unic set de standarde dar acest lucru nu este posibil. Este greu de creat uh, un uh, fond, uh, un organizație, o structură europeană și să fie finanțată. Am și alte întrebări. Greșesc când spun că în esență, spuneți că Statele Unite au standarde mai riguroase în ceea ce privește oxidul de azot și Uniunea Europeană are standarde mai stricte în ceea ce privește dioxidul de carbon? Da și uh, nu am uh, menționat o recomandare sau să răspund așa, de ce recomandați să armonizăm aceste standarde între uh, Uniunea Europeană și Statele Unite astfel încât fiecare să preia uh, standardele mai agresive sau mai bune nu a fost o întrebare care ne-a fost adresată în termenii de referință pentru studii, dar dacă mi-a spus această întrebare acum, cred că este uh, o idee excelentă. Deci, părerea mea personală este că ar fi o idee excelentă să procedăm așa. Desigur, TTIP-ul uh, este o chestiune controversată în Parlamentul acesta, însă convergența de reglementare recomandată pentru TTIP ar fi o modalitate de a promova această armonizare în sus a standardelor. Este ceea ce am recomandat acestui grup de mai multe ori. Ca efecte secundare, acest lucru ar putea să uh, sporească și acceptarea TTIP-ului. Domnul Eichhout dar să ne asigurăm că această armonizare nu se face în jos. Să mă uh, reîntorc la controlul european. Nu ați spus uh, explicit din cauza unor motive practice și politice, dar dacă citim recomandările, logic ar fi să fie vorba de o structură europeană. Da, exact. Așa cum am spus, este foarte greu să vedem o justificare solidă uh, pentru uh, aplicarea stringentă la nivelul fiecărui stat uh, membru. Uh, am putea avea o uh, abordare comparabilă uh, și punerea în aplicare, în practică, sau am putea să introducem, să facem pasul următor și să introducem un sistem la nivel european. Clar, și apoi, ceea ce n-am prea înțeles, de pildă, suntem uh, acum uh, pe cale de a începe uh, testele de conformitate în cadrul celui, a, celui de-al patrulea pachet. Dacă reprezentanții uh, a 28 de state uh, membre sunt reuniți la oaltă, ei nu au încredere totală unii în ceilalți și atunci este logic ca ei să fie integrați într-un sistem unde să se uh, descrie exact uh, cum are uh, cum se face acest test de conformitate pentru că acest lucru este crucial. Producătorul de automobile nu știe exact cum va fi testat Însă se pare că în Europa este foarte greu să crezi un uh, test uh, neașteptat, surpriză. Cum putem să procedăm? Încerc să aflu cum vedeți dumneavoastră uh, lucrurile. Cum putem să avem un astfel de test Uh, într-o Europa cu 28 uh, de state membre, pentru că te duci la unul, nu-l face, te duci la altul. Nici la nu face un astfel de test. Da, sunt greutăți uh, de ordin tehnic pentru ca să te asiguri că uh, această supraveghere, fun- supraveghere funcționează bine la nivelul celor 28 de state membre. Dacă obligațiile de supraveghere uh, sfârșesc uh, la autoritățile de omologare care trebuie să emită omologarea, ceea ce este logic. Dacă autoritatea de omologare este autoritatea italiană de omologare, are acces numai la vehiculele din Italia. Deci există uh, necesitatea de a avea un eșantion de vehicule care să reflecte condițiile de trafic uh, din întreaga Uniune Europeană și există o dificultate în implicarea uh, statelor membre în legislație și vorbesc în calitate de persoane care a militat interesele uh, Regatului Unit în Consiliu, statele membre cu producători semnificativi de autovehicule uh, vor fi cât se poate de interesați să apere interesele acelor producători deci, uh, poziția lui Land Rover, de pildă, uh, a fost cea care -a, a fost motorul poziției de negociere a uh, Regatului Unit. Sigur că acest lucru are un impact asupra producătorilor. Nu mi se pare că lucrurile sunt tocmai simple. Nu am o baghetă magică pe care să vă ofer. Însă aș adresa această întrebare membrilor Parlamentului. Pentru că în această clădire, la nivel european, interesele uh, agentul ar trebui să fie pus în această clădire pe interesele europene. Iar reprezentanții din Consiliu apără interesele industriale, deci în mod uh, ideal, Parlamentul European ar trebui să apere uh, interesele populației europene. Sigur, aveți dreptate. Uh, problema este că acest lucru se face în grupuri uh, de lucru tehnice și noi, la sfârșit, nu putem decât să spunem da sau nu cu privire la rezultatele la care s-a ajuns în cele 28 de state membre. Deci este greu ca noi să spunem nu, noi vrem niște uh, teste uh, surpriză. Sigur că se pun întrebări în acest Parlament, însă noi ne aflăm doar la finalul unui proces unde nu mai putem să spunem decât da sau nu. Am înțeles, sigur, acest lucru uh, uh, este o greutate pe care o pune com, uh, decizia de comitologie, aceste decizii de comitologie sunt determinate de o legislație convenită de colegiuitori. Sistemul american este semnificativ mai puțin democratic decât cel din Uniunea Europeană, însă semnificativ mult mai eficient. Nu-mi place că există un târg, o compensare între democrație și legislație, dar în acest caz uh, este reală doamna Moze. Poate că nu sunt de acord cu dumneavoastră cu ideea că sistemul american este mai, american este mai puțin democratic decât uh, cel european. El este foarte riguros, astfel încât să apere interesele de sănătate publică și de mediu. Dar putem oare să spunem dacă ar trebui să trageți o concluzie, ați spune că mediul și sănătatea publică sunt perdanții uh, sistemului pe care îl avem astăzi în uh, Europa, în Uniunea Europeană, față de, sau în comparație cu Statele Unite, raportul nu face o evaluare cuantificată a costurilor uh, în ceea ce privește aceste emisii. Însă e clar că există astfel de costuri și obiectivele Uh, pe care și le-au stabilit legiuitorii nu au fost atinse în practică și există concentrații mari de poluanți uh, care afectează calitatea aerului. Statele membre într-o oarecare măsură, au fost induse în eroare în legătură cu legislația pe care trebuie să o adopte uh, pentru ca să se conformeze cu legislația mai generală, mai cuprinzătoare cu privire la calitatea aerului. Dacă s-ar baza pe o ipoteză că legislația privind emisiile de vehicule vor, uh, va da rezultate, ar subestima necesitatea unor uh, măsuri ulterioare, de pildă de gestionare a uh, traficului sau măsurarea emisiilor în alte sectoare. Costurile directe în ceea ce privește o concentrare uh, mai mare au fost evaluate, dar și costurile indirecte pentru că nu au fost avute în vedere alte măsuri aveți mai multe recomandări pentru noi. Care considerați că este cea mai importantă pentru noi în competiția cu Statele Unite? Cred că toate recomandările noastre sunt foarte importante. Și cea care cred că este cel mai ușor de aplicat în sistemul european și poate cea mai eficientă ar fi un uh, spor de transparență Uh, din partea producătorilor atunci când se prezintă la autoritățile de omologare. Ce mecanisme folosesc și uh, motivul pentru care le folosesc și derogările în baza cărora uh, utilizează astfel de dispozitive. Mulțumesc, domnul Dans. Mulțumesc. în ceea ce privește utilizarea unor uh, tehnologii diferite în funcție de mediul în care operează, în care sunt exploatate. Aveți exemple? Nu se regăsește în această recomandare, dar poate că am putea să spunem uh, că vor să utilizeze tehnologiile cele mai uh, ambițioase, credeți că există loc pentru așa ceva? Da, aveți dreptate. În sistemul uh, american, încerc să-mi amintesc uh, cerința exactă, dar uh, Agenția de uh, Protecție a Mediului atunci când vede că sunt folosite astfel de dispoziții, dacă astfel de dispo dispozitive sunt justificate de producător în sensul că protejează funcționarea motorului, însă agenția consideră că există tehnologii mai bune care ar putea fi uh, folosite, atunci nu vor permite folosirea acelui dispozitiv de control. Și din nou se pare că este un mecanism care ar putea fi folosit și în Uniunea Europeană. Într-un fel, uh, impuneți o constrângere asupra producătorilor de a folosi tehnologia cea mai uh, avansată în loc de a folosi aceste dispozitive de invalidare. Mulțumesc dacă nu sunt și alte întrebări putem să punem capăt uh, acestui schimb de opinii pe marginea studiului. Concluziile și recomandările dumneavoastră se vor regăsi într-un fel sau altul în raportul nostru. În felul acesta ajungem la sfârșitul activității noastre, nu numai pentru astăzi, ci pentru întregul an. Prima audiere este pe 12 ianuarie cu ministrul infrastructurii și transporturilor din Italia. Uh, nu știu care va fi rezultatul după referendumul din Italia. De asemenea, Victor Stremcek, ministru adjunct pentru transport, construcție și dezvoltare regională din Slovacia și vom analiza proiectul nostru de raport. Deci, vă uh, doresc o săptămână politică foarte bună.